Doamna Corața Bild, doreați să interveniți cu o solicitare de respectare a regulamentului de procedură? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, a trecut mai mult de o lună de la uh, comunicarea Parlamentului um, în legătură cu frauda de vot a doamnei Le Pen. Aș dori să știu care este situația în ancheta pe care uh, uh, o realizați, mai ales în ceea ce privește pe domnul Marcel Legron, care este copreședintele Europei uh, Națiunilor și Libertăților și secretarului general uh, al Frontului Național Nicola Bey. Doresc să vă întreb, domnule președinte, și dacă aveți de gând să chemați la o adiere și pe doamna Le Pen, pentru că este a grupului Europei Națiunilor și Libertăților. Mulțumesc! Frau Corazza Bild. Äh, Doamnă Corața Bild, am lansat o anchetă referitor la acest vot uh, greșit. Întâi, în uh, mm, respectiv la colegul de Graf. L-am audiat pe domnul de Graf. Domnul de Graf a recunoscut tul său nu a fost unul corect iar acum va trebui să decid o sancțiune. Încă nu am făcut acest lucru, nu am decis ce sancțiune voi impune. Va fi vorba de o sancțiune. Domnul de Graf mi-a comunicat că a recuno- și-a recunoscut greșeala și că va accepta sancțiunea. L-am uh, audiat și pe domnul uh, Bey. Dumnealui a răspuns la reproșurile uh, Uh, cum că ar fi votat pentru doamna Le Pen în absența dumnea ei, uh, a respins aceste reproșuri, a negat că ar fi făcut acest lucru. Drept urmare, uh, am vorbit cu colegii care mi-au scris că o văzuseră, îl văzuseră pe domnul Bey votând în numele doamnei Le Pen. Mai, mai, i-am invitat la o discuție, discuția a avut loc, faceți, par, faceți parte din, dintre acești colegi, ați fost audiați cu toții, toți colegii cu care am discutat uh, m-au asigurat prin, printr-un proces verbal care va fi și semnat de colegi că își mențin uh, versiunea, așa anume că l-au văzut pe domnul Bey votând de îndată ce voi fi încheiat această anchetă, voi discuta din nou cu domnul Bey și voi lua o decizie. Pentru că, iată, ne confruntăm cu situația în care patru sau cinci colegi spun că așa au fost lucrurile și un coleg spune, nu, nu am făcut asta. Ancheta referitor la doamna deputat Le Pen um, se se întâmplă după, ar, se întâmplă după cum urmează. Când a, colegii care au spus că domnul uh, când colegii au văzut că domnul Bey uh, votează, doamna Le Pen era în sală și doamna Le Pen uh, va și va, va trebui să aflăm dacă uh, doamna Le Pen știa că secretarul general al Frontului Național votează cu ea, pe, pentru ea sau nu. Va trebui să aflăm acest lucru și când uh, voi afla, am să fac o comunicare în acest sens. is there. Ich hatte damals schon nachgefragt. Domnul Kramer. Da, la, la acest vot era vorba de un vot la limită. A existat uneori diferență de un minut, de un vot, mă scuzați. Și aș fi vrut să, da, să vă întreb dacă ați verificat care sunt voturile care au fost la limită și cum veți acționa dacă ați constata că s-a câștigat sau s-a pierdut un vot din cauza acestui din cauza acestui vot la limită. Președintele Schulz, în niciunul din cazurile despre care este vorba, nu, votul nu a fost la limită. Acolo unde domnul de Graf sau domnul Bey au votat pentru, în numele doamnei Le Pen, rezultatele au fost suficient de clare încât să nu fi fost uh, influențate prin acest comportament. Dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, am fi avut de-a face cu o situație cât se poate de gravă, bineînțeles. Vă rog, domnule Golniș. Merci, monsieur le président. Monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, eu am experiență în calitate de eurodeputat. Prostata mea crește, spune domnul uh, uh, Golniș. Uh, pe măsură ce energia mea scade. În acea zi, voturile au durat două ore și jumătate. Ați putea să-mi spuneți ce prevede regulamentul în astfel de situații, pentru ca prezența mea politică să fie asigurată în pofida problemelor legate de fiziologie. Sau trebuie să dau curs nevoilor mele naturale de pe scaun în 10 octombrie șapte la adunarea națională franceză, am asistat la o situație în care doamna Trautmann, uh, deputat socialist, a votat pentru mai bine de 160 de deputați absenți din grupul său. Un singur coleg fiind de față s-a încălcat regulamentul adunării naționale, s-a încălcat Constituția franceză și legea organică care uh, reglementează uh, delegarea pentru deputați. Mulțumesc. Ja. Stimate coleg Gălniș, Procesul de îmbătrânire este unul dificil pentru noi toți și se referă la toate organele, de la cap până la picioare. Insofern ist es natürlich äh, wirklich jeder Diskussion wert nachzu. Deci, da, uh, merită să discutăm cum putem să vă ajutăm. Voi mai discuta cu grupurile politice despre asta. Herr Teurer. Domnul Teurer. Herr Kollege Teurer verzichtet. Domnul Teurer renunță la intervenția sa. Mulțumesc tuturor. Putem trece la vot acum referitor la crearea unei comisii speciale privind deciziile fiscale. Decizia va fost prezentată, decizia conferinței uh, președinților. Votul va fi cu apel nominal, s-a deschis votul. Au votat toți colegii. Dann ist die Abstimmung geschlossen. S-a închis votul. se adoptă. Decizia este așadar luată. Și cu aceasta declar comisia ca fiind uh, creată și nominalizările fiind aprobate. Trecem la raportul privind acordul dintre Da, vă rog. Uh, Domnule domnul există două liste de vot, una pentru crearea uh, comisiei și una pentru nominalizări. Președintele. Secundă, secundă. Ja, das wusste ich noch. Also, Herr Bütikofer, die, die Abstimmung war korrekt. Das zweite ist eine Benennung. Votul a fost corect, domnule Bütikofer. Al do în al doilea rând este vorba de nominalizări, erau incluse. Bun, trecem la um, acordul între UE și Liechtenstein uh, referitor la uh, schimbul automat de informații privind conturile financiare. S-a deschis votul, vot prin apel nominal. Au, au votat toți colegii, s-a închis votul.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 abțineri, cred că trebuie să verificăm electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Textul original, la aliniatul 4, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă a doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la aliniatul 5, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, să fie sigur. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă.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 împotrivă, abțineri se adoptă. Bun, verificăm electronic a doua parte la liniatul 21. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge. <clears throat> Aliniatul 23. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Și se adoptă. 28 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă aliniatul 30 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și se adoptă. Trecem la 31. Pentru, împotrivă, abțineri. Dacă vreți, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 32 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Um, referirea 4. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri E greu de văzut. Verificăm electronic. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Considerentul C. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 și se adoptă. Considerentul Q. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Ar trebui să fie aceeași majoritate, dar, de siguranță, verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Și se adoptă. Trecem acum la rezoluția așa cum a fost ea modificată. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și raportul se adoptă. Votăm acum la, trecem acum la raportul doamnei Deli, mobilitatea urbană durabilă. Alineatul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 5. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 8. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Aliniatul 9, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 10, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 11 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic.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 și se adoptă. Alineatul 20, vot cu apel uh, nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 25, din nou vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă.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 Și acesta, aceasta este adoptată. Trecem la aliniatul 36, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis. Și se adul 39, textul original, pe două părți. Prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis. Se adoptă a doua parte, din nou cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Alineatul 44, prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. După alineatul 45, amendamentul 1, vot cu apel nominal. Vă rog. Numai o clipă. Ați solicitat uh, cuvântul. Vă rog. Ah, voilà. Merci, Monsieur le Président. Alors... Mulțumesc, domnule președinte. Amendamentul pe care îl veți vota este foarte important pentru că în ciuda revelațiilor din scandalul Volkswagen, constatăm că în continuare se subvenționează din fonduri publice combustibilii fosili și mă gândesc aici mai ales la motorină, la diesel, care beneficiază în continuare de avantaje fiscale în comparație cu benzina. Deci, dacă dorim să se folosească mai puțin autoturismele pe combustibili tradiționali în orașe, trebuie să acționăm. Deci propunem cu toții prin acest amendament să cerem statelor membre să pună capăt subvenționării combustibililor fosili din fonduri publice. Mulțumesc! Beruhigen Sie sich erstmal. Bitte sehr, Herr Kollege. Vă rog să vă liniștiți întâi. Domnule coleg, aveți cuvântul. A fost uh, un discurs politic, n-a fost o solicitare de respectare a regulamentului. E clar că uh, ni se spune cum să votăm, dar în orice caz nu a fost vorba de o solicitare de respectare a regulamentului, ci despre un discurs politic. Stimate coleg, uh, doamna Deli este raportor și îi se permite să ia cuvântul. Foarte strict, conform, conform regulamentului de procedură, trebuie să-i dau cuvântul, dar, bineînțeles, nu, nu pentru o declarație politică. Deci, doamnă Deli, ați folosit regulamentul de procedură pentru o declarație politică și acum votăm cu apel nominal care este deschis. S-a închis votul. și se respinge. Trecem acum la aliniatul 46, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 47, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. Articol, aliniatul 48. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Trebuie să verificăm. Verificăm electronic așadar. S-a deschis votul. Și s-a închis și se adoptă. Trecem mai departe la aliniatul 50, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Aliniatul 58, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 60, vot cu apel nominal. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. 62, din nou vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Considerentul D, cine este pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să Verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul ca vot cu apel nominal, cine este pentru, împotrivă. Îmi pare rău, spune președintele, s-a deschis votul și s-a și închis.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 S-a închis votul. Se adoptă. Um, recitalul X pe trei părți, prima parte, S-a deschis votul. S-a adoptat. A doua parte, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul.